So, dear colleagues, may I ask... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Ich werde jetzt in meiner eigenen Sprache voi uh, continua intervenția în limba mea maternă. Dragi colegi, vă urez un călduros bun venit la această conferință. Este vorba de întâlnirile regulate ce au loc între membrii Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Ținem la intervale regulate conferințe referitoare la subiecte de actualitate. Astăzi și mâine, subiectul deliberărilor noastre va fi un nou plan pentru relansarea economică în Europa. Mă bucur să le urez bun venit președinților camerei, camerelor Parlamentului Ceh, domnul Premișil Sobotca, președintele Senatului. Bun venit, domnule Sobotca! Și în dreapta sa se află președintele Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, domnul Miloslav Vâlcec. Bun venit și dumneavoastră! La stânga Domnul Joaquin Almunia, din partea Comisiei Europene. Bun venit, domnule comisar, la Parlamentul European. E deja un obicei să participe și Comisia la întâlnirile noastre și ne bucurăm că președintele Comisiei, José Manuel Durao Barroso, și uh, comisarii sunt foarte adesea prezenți la întâlnirile noastre. Mi s-a comunicat din partea Băncii Centrale Europene că domnul Jean-Claude Trichet va fi aici pe la orele 15 și 20. Foarte multe zboruri au avut întârziere astăzi și eu am ajuns târziu azi dimineață de la Berlin. Așadar, președintele Băncii Centrale Europene ne transmite scuzele sale, însă va fi foarte curând alături de noi. Eu v-aș sugera să-i dăm mai întâi cuvântul domnului comisar Almunia. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vážené dámy, vážení přátelé. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi prieteni, aș dori în deschiderea temei pe care o discutăm astăzi să spun că un nou acord pentru redresarea economică europeană se înscrie natural în principiul de bază al integrării europene. Suntem cu toții de acord cu toții ne dorim o Europa stabilă care să fie competitivă pe plan mondial. O Europa care să nu fie controlată de o mână de birocrați privilegiați. O Europa care să fie alături de cetățenii săi. Uneori uităm această integrare în detrimentul liberei circulații a persoanelor, capitalului și serviciilor. Astăzi lumea trece printr-o criză economică pe care trebuie să o rezolvăm la nivel european. În primul rând, prin intermediul unor uh, oameni de știință, unor economiști erudiți. Pe de altă parte, și noi, oamenii politici, putem să ne implicăm în realizarea acestei sarcini, respectând idealurile și principiile pe care le-am menționat. Foarte pe scurt, procesul integrării europene trebuie să se desfășoare conform acelora, acelorași reguli, fără să se țină cont de existența sau de neexistența crizei. Trebuie să tragem concluziile și să nu cedăm în fața panicii. Trebuie să, cre să nu credem cu naivitate că această criză a fost provocată de uh, protecționism sau de viziunile napoleoniene ale unor oameni politici sau de egoismul național. O Uniune Europeană pe două viteze care să păstreze diferențele dintre noile și vechile state membre nu este un lucru de dorit. Statele noi membre cunosc foarte bine planificarea statală și implicarea socialistă. Ele trebuie să atragă atenția asupra posibilelor implicații negative ale protecționismului statelor care în timpul războiului rece erau libere să se dezvolte. Nu trebuie să uităm că soluția acestei probleme nu poate fi găsită decât cu greu și sigur că trebuie să ne întrebăm dacă organismele europene trebuie să aibă un rol operațional sau strategic. Dacă preferăm uh, strategia creditului și dacă în loc de acțiunea voluntaristă a procesului de integrare europeană cu orice preț nu ar uh, trebui să lase loc creării unei politici europene funcționale în domeniul securității, al energiei și al agriculturii. Dacă reușim să rezolvăm aceste probleme și în același timp să păstrăm relații reciproce adecvate, pe viitor nu va trebui să ne mai temem pentru întreprinderile europene și pentru economia europeană. Europa are mulți economiști, mulți ingineri, mulți lucrători care vor contribui cu toții la păstrarea nivelului dorit de noi toți. Să nu uităm că sunt și foarte mulți birocrați și populiști de toate tepele care vor profita de situația actuală ca să-și atingă propriile obiective egoiste. Noi trebuie să vedem clar ce obiective dorim să, să atingem și astfel vom reuși să îi împiedicăm pe aceștia să își atingă scopurile. Nu trebuie să ne blocăm în rezolvarea problemelor de plan secundar și trebuie să-i reducem la tăcere pe cei care critică procesul de integrare europeană. Eu sunt optimist și cred că Europa și prin aceste eforturi din domeniul uh, întreprinderilor va reuși să-și mențină și să-și întărească poziția în lume. Mulțumesc pentru atenție! So much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Sobotka, domnul președinte Vâlcec. Vážený pane președinte Peteringu, vážený pane. Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte Sobotka, onorați membri ai Parlamentului European, colegi din Parlamentele Naționale și distinși oaspeți, este o onoare pentru mine că pot să iau cuvântul în cadrul acestei reuniuni interparlamentare și nu cred că e vorba doar de o întâlnire obișnuită uh, a președinției cehe. În ultimele întâlniri cu colegii am convenit că una din principalele probleme pe care trebuie să le rezolvăm este recesiunea economică. De aceea eu consider că reuniunea prezentă și uh, apoi grupurile de lucru ca fiind extrem de importante și urgente. Criza financiară la nivel global s-a transformat într-o recesiune foarte gravă care nu a mai fost întâlnită încă dinaintea celui de-al doilea război mondial. Piețele financiare americane au fost reglementate în mod necorespunzător și acest cancer s-a răspândit și a dus la o scădere a cererii pentru toate tipurile de produse. Criza pieței, criza politicii și uh, reglementarea necorespunzătoare stau uh, la baza celor întâmplate. De asemenea, se pune și problema morală uh, și vedem că este vorba de o criză, până la urmă, nu doar financiară și economică, ci de o criză a gândirii. Noi uh, ne-am gândit că o piață liberă și nereglementată va depăși toate uh, barierele sociale, însă scăderea taxelor a dus doar la creșterea diferențelor sociale și iată că avem acum conflicte sociale, vedem semne de naționalism economic, semnele precursoare ale fascismului și alte ideologii radicale, care din ce în ce mai mult vedem că își fac reapariția în economie, politică, justiție, uh, foarte mult s-au pierdut reputația și acum, mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Gravitatea crizei și natura economiilor noastre interdependente înseamnă că nu putem găsi soluții de unii singuri la nivel de state membre. O coordonare la nivel european uh, va putea fi un pas înainte înspre stabilirea crizei, dar înseamnă și o politică comună în uh, reinsuflarea vieții în piață și ținând cont de sigur de, societate, de securitatea socială și de o mai bună reglementare. Înseamnă de asemenea că trebuie să acționăm în mod coordonat împotriva celor care nu doresc să acționeze, ci doar să stea cu mâinile în sân și să beneficieze de măsurile luate de alte state. Acum nu este timpul pentru individualism. Și e cinstit ca fiecare să-și plătească greșelile. Bineînțeles, toate măsurile de stabilizare a sectorului financiar sunt binevenite, precum și angajamentele asumate de guvern în acest sens, dar asta nu este de ajuns. Trebuie îmbunătățită încrederea în instituțiile financiare. Timp de mult timp am crezut în autoreglementare, dar iată că nu funcționează. În Uniunea Europeană am introdus anumite standarde de reglementare care, desigur, nu sunt perfecte, dar sunt necesare. Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze reglementarea în statele membre, punându-se accentul pe completarea integrării organismelor de reglementare din statele membre și o, o delimitare clară a răspunderii. Fragmentarea reglementării uh, de pe piețele financiare din Statele Unite a fost unul din motivele cele mai însemnate care au stat în spatele uh, Uh, acestei crize care să răspundi rapid. Nu avem nevoie de mai multă administrație de reglementare, ci de mai bune regulamente. Nu avem nevoie de mai multe regulamente, ci de mai bune regulamente. Europa trebuie să impulsioneze cererea și salut măsurile luate în acest sens. Cu toate acestea, cred că avem nevoie de încă și mai multă coordonare a acestui tip de măsuri la nivel de Uniunea Europeană. Poate că acum a sosit timpul să uh, găsim niște noi programe europene care să fie sprijinite financiar așa cum se cuvine. Încă suntem în urmă în investițiile în noi tehnologii. În Uniunea Europeană avem un uh, Uh, din păcate, un mare procentaj de elevi care abandonează școala, uh, nu se investește destul în școli și mai multe investiții în sectorul educațional ar putea uh, preveni următoarele eventuale crize. Trebuie, bineînțeles, să investim și în securitate, trebuie să ne dezvoltăm infrastructurile, investițiile ecologice Uh, care au făcute în acu- până acum nu știu cum uh, vor fi uh, suportate și de aceea trebuie să stabilim niște noi obiective și asta în mod foarte clar. Domnule președinte, domnilor președinți, dragi colegi și stimați oaspeți, în acest moment de criză, familia noastră europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate internă. Nu trebuie să ne facem că, să ne prefacem că această criză nu există. Nu trebuie să o desconsiderăm așa cum au făcut mulți. Această criză până la uh, încercare abilitățile, uh, solidaritatea, și talentul acesta este o ocazie pentru a găsi noi soluții și a da dovadă de inovare. Uh, un stat singur și izolat nu poate rezolva singur criza. Uniunea Europeană este un organism care îi poate coordona, își poate coordona statele membre și poate depăși criza. Cele 27 de state membre formează cea mai puternică grupare din lume. Haideți să folosim această putere extraordinară de, pe care o avem la dispoziție pentru a depăși criza și iată că conferința asta este o bună oportunitate pentru a găsi soluții. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Vâlcec. I-am auzit pe cei de președinți și am văzut că există accent aici sau acolo. Eu nu mă voi pronunța pe fond, însă voi spune totuși că în principiu avem încredere în piață, dar trebuie de asemenea să existe o anumită ordine pe piață. În tratatul de la Lisabona este vorba despre o economie socială de piață. Asta înseamnă că suntem pentru piață, dar uh, piața nu este un scop în sine, ci trebuie să fie în serviciul cetățenilor. Acest lucru se se reflectă în expresia economie socială de piață. Și acum mă întorc spre o personalitate care în weekendul acesta, în timpul reuniunii ministrilor de finanțe ale grupului G7 la Roma, era prezent. Comisia este întotdeauna prezentă acolo precum și președintele Băncii Centrale Europene și am marea plăcere să-i dau cuvântul domnului comisar Almunio pentru a-i da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Potering. Mulțumesc Parlamentului European pentru invitația pe care a lansat-o comisie și mie personal pentru a participa la această discuție. În numele comisiei aș dori să salut membrii parlamentelor naționale, precum și pe președinții celor două camere din Parlamentul Ceh. Sunt de acord cu cuvintele lor. Europa și economia globală se confruntă cu o criză economică unică. Nu ne-am putut niciodată imagina acum un an sau un an și jumătate în urmă, atunci când a început criza, că astăzi vom înfrunta o recesiune adâncă a, economiilor noastre. Vinerea trecută, Chiar înainte de întâlnirea grupului G7 la Roma, Eurostat vorbea despre cifre pentru PIB-urile din toate țările noastre la sfârșitul anului 2008. Și acele cifre, din păcate, erau negative. Și sunt mult mai proaste decât cifrele pe care le-am anticipat pe 19 ianuarie atât în Uniunea Europeană cât și în zona euro s-a înregistrat o creștere negativă de minus 1,5 în ultimul trimestru 2008 și asta arată diferențele dintre economiile noastre naționale și arată și faptul că anul acesta, 2009, intrăm cu o recesiune în Europa. Dar același lucru se întâmplă și în Statele Unite în 2009, economia Statelor Unite este în recesiune, în Japonia la fel. Pentru cel de-al patrulea trimestru al 2008, cifrele au fost publicate și aceste cifre sunt și mai rele decât cifrele europene sau cifrele americane. Și acum câteva luni vorbeam încă, discutam încă dacă dacă decuplarea există, așa cum vorbeam și pentru posibilitatea ca economiile emergente să poată să, menține, să mențină creșterea și să acționeze ca o locomotivă pentru creștere în economia globală și să ne ajute și pe noi pentru ca să depășim recesiunea, să facem față recesiunii, dar din păcate economia Chinei, economia Braziliei sau a Indiei, chiar dacă se mențin la nivelul de creștere și ele suferă încetiniri și și alte economii emergente înregistrează creștere negativă. Și există legături între ele, interconexiuni între țările industrializate și țările emergente, între țările cele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Uh, Ei bine, economiile toate acestea au scăzut. Este prima criză globală care ne arată că globalizarea, așa cum ne-a oferit, ne-a oferit multe oportunități, am profitat de pe urma gradului înalt de interdependență uh, a economiilor noastre, dar acum și transmiterea valului negativ de, de impacturi către economiile industrializate a fost foarte rapid. Așadar, toată lumea trebuie să se confrunte cu o situație economică foarte dificilă. Există acum, au apărut acum conflicte și tensiuni sociale ca urmare a încetinirii economice. Din punct de vedere european, care a fost reacția noastră? Aș dori să spun că, în calitatea noastră de Uniune Europeană, suntem pregătiți să facem față unei crize globale, în sensul că suntem obișnuiți să ne coordonăm politicile economice. Avem o instituție, Banca Centrală Europeană, și domnul Trișe va fi cu noi uh, peste câteva momente, așa, dar nu voi vorbi despre rolul, acțiunile și deciziile BCE, însă și alte bănci centrale în Europa sau dincolo de granițele Europei au putut să reacționeze și să își coordoneze reacțiile în ceea ce privește politica monetară pentru a furniza lichidități în sistem într-un uh, mod mai eficient decât în episoadele anterioare ale uh, recesiunii. Așadar, am putut, am fost capabili să reacționăm din punct de vedere al politicilor fiscale, suntem obișnuiți în Europa să ne coordonăm. Am descris și am definit în tratat încă de la Maastricht un cadru coordonat pentru orientarea politicilor noastre fiscale, chiar dacă politica fiscală rămâne asociată uh, domeniului național, asociată cu parlamentele și guvernele naționale. Însă, regulile de disciplină bugetară, cadrul bugetar, pactul de stabilitate, discutarea acestor strategii pe termen mediu la nivel ECOFIN, punerea în aplicare a pactului de stabilitate și de creștere, e bine, acestea sunt instrumente care sunt foarte utile pentru că putem să le folosim într-o situație de recesiune pentru a ne coordona reacțiile fiscale și ca reacție acestei coordonări, Comisia a propus și Consiliul a adoptat înainte de sfârșitul anului trecut planul de redresare european. Cred că pentru prima dată europenii au reacționat într-un mod coordonat pentru a înfrunta prociclicitatea și guvernele au putut să dea un răspuns comun. Acum începem să evaluăm care a fost impactul acestui răspuns în economiile noastre, conform unor estimări pe care le vom prezenta în martie Parlamentului European, dar conform estimărilor noastre anterioare, Impulsul, stimulul fiscal hotărât de statele membre ale Uniunii Europene în ultimele două-trei luni este echivalent cu 1% din PIB. Există și decizii la nivel național pentru a da stimulente financiare economiilor, care reprezintă 0,5% din PIB. Și în Europa există un rol important care trebuie atribuit uh, stabilizatorilor automați și acum estimăm că impactul acestor stabilizatori automați care au dat impuls economiei este echivalent între 2009 și 2010 cu ceva de genul 1,7% din PIB-ul european. Deci, una peste alta, sprijinul nostru către activitățile economice din punct de vedere fiscal, atât prin stabilizator automat, cât și prin stimul discreționar poate merge de la 3,3 până la 4% din PIB anul acesta și anul următor. Un al treilea set de măsuri adoptate ca reacție la criză. Sprijin către sectorul bancar, către sectorul financiar. Măsurile erau orientate spre o funcționare normală a piețelor financiare și pentru salvarea celor instituții care suferă în mod direct de pe urma impactului acestor crize. Acest lucru s-a coordonat la nivel european prin stabilirea unor linii de îndrumare comună în ceea ce privește uh, garantarea tarifelor care sunt acordate de către guvernele naționale către instituțiile financiare. Am adoptat uh, linii de îndrumare comune pentru recapitalizarea instituțiilor financiare, atât din bani publici cât și privați, și în ambele cazuri aceste linii îndrumătoare doresc să se mențină un nivel concurențial, un mediu concurențial omogen. Acest lucru trebuie adoptat la nivel național, dar nu se pot introduce bariere, obstacole în piața noastră internă. Nu se pot stabili discriminări între o instituție financiară și alta. Și ele nu pot uh, crea discriminări între un stat membru sau altul. Acum monitorizăm punerea în aplicare a diverselor pachete de sprijin către sectorul financiar Sperăm să nu existe efecte negative ale acestor uh, decizii și dorim să vedem care ar fi felul cel mai bun de tratare al activelor toxice, pentru că în pofida acestor stimulente, piața de credit nu funcționează în mod normal. Trebuie să restabilim cât mai rapid fluxurile de creditare, pentru că dacă nu, atât în Europa cât și în uh, Statele Unite, dacă nu restabilim o funcționare normală a piețelor de credit, nici politica monetară, nici stimulul fiscal nu vor fi eficiente. Așadar, acesta este cel de-al treilea pas al discuțiilor noastre. Am discutat în acest weekend la Roma, la nivelul G7, cu partenerii noștri din Japonia și din America, cum să ne coordonăm acțiunile în acest domeniu și la nivel global, dar, în primul rând, trebuie să, de fapt, să hotărâm printre noi. Acest lucru este crucial în săptămânile următoare, este un lucru crucial pentru uh, discuția informală de pe 1 martie a șefilor de state și guverne din inițiativa guvernului ceh. Acest lucru va fi esențial pentru a pregăti poziția europeană față de următorul uh, summit G20 de la Londra. Într-adevăr, contribuabilii sunt foarte atenți. Ei spun, înțelegem că sectorul bancar trebuie să funcționeze, înțelegem că provocările urgente pentru guverne și autoritățile financiare este să restabilească funcționarea normală a piețelor financiare și fără acest lucru nu putem să reluăm creșterea, fără aceasta nu putem să trecem peste recesiune, însă banii contribuabililor E bine, utilizarea acestor bani cere transparență. Avem dreptul să știm ce se află în spatele balanței contabile a fiecare instituții financiare. Uh, se cer de asemenea condiții dure pentru manageri care ar putea fi responsabili de proasta administrare a anumitor instituții în trecut. Contribuabilii cer sisteme pentru a evita prociclicitatea în ceea ce privește cerințele legate de capital, dar și în ceea ce privește remunerațiile traderilor și a managerilor din sectorul financiar și toate aceste condiții, împreună cu politica noastră, sunt o chestiune politică foarte importantă și o condiție politică foarte importantă care trebuie să însoțească transferul resurselor către sectorul financiar. Și, de asemenea, avem nevoie să monitorizăm care este impactul real al stimulilor fiscali în economiile noastre. Ni s-a recomandat în planul de redresare ca acest stimul să fie foarte țintit din punct de vedere uh, temporar. Trebuie să răspundem la această condiție pentru a avea un uh, rezultat bun al utilizării banilor contribuabililor. Dar, în același timp în care monitorizăm punerea în aplicare acestui stimul, observăm că în anumite cazuri, în anumite țări, în anumite state membre, există supravegherea nu doar a Comisiei sau a Consiliului sau a Parlamentului, dar unele economii sunt uh, sub supravegherea uh, piețelor. Există anumite spreaduri care au crescut în ultima lună și această creștere a spreadurilor arată că riscurile legate de piața financiară în statele membre și ne arată că ea nu este aceeași în toate statele membre. Acest lucru ne arată că durabilitatea este un lucru foarte important pentru toți și ne arată că, în același timp în care acordăm un stimul fiscal uh, pentru o cerere pe care doar sectorul privat fiscal poate să îl creeze, trebuie totuși să nu punem în pericol ă, durabilitatea pe termen mediu și lung al uh, politicilor fiscale. Și acest lucru ne arată că punerea în aplicare a pactului de stabilitate și creștere este foarte important. Acest pact a fost revizuit în 2005 și această revizuire ne-a dat flexibilitate pentru a ne ocupa de finanțe în timpuri de restriște. Și avem nevoie acum de această flexibilitate, dar trebuie să o combinăm cu cerințe stricte pentru durabilitatea pe termen mediu și lung a finanțelor publice pentru a nu periclita uh, viitorul economiilor noastre și pentru a nu periclita uh, situația pe care o transmitem uh, generațiilor următoare. Moneda euro ne ajută în această furtună. Euro este ne, ne acordă protecție. Unii, să zicem, experți sau analiști vorbesc despre posibilitatea uh, unei diviziuni a zonei euro, dar probabilitatea unei astfel de diviziuni este zero. Și să nu uităm că lista candidaților care doresc să se alăture zonei euro în următoarele luni și ani este o listă foarte lungă. Așadar, euro, moneda euro este instrument care ne protejează, un instrument foarte util pentru a trece peste această criză, dar Asta înseamnă că euro cere responsabilitate din partea responsabilor zonei euro și asta trebuie să se reflecteze în durabilitatea pe care o acordă guvernele, guvernele uh, politicilor pe termen mediu și lung. Am spus acest lucru și în discuțiile pe plan intern, dar și pe plan extern. Dorim ca euro, zona euro să dea o contribuție pentru soluțiile globale în cadrul discuțiilor din G20. Și primăvara, după summitul de la Londra, avem o întâlnire foarte importantă a femei și a Băncii Mondiale la Washington. Uh, Europa ar trebui să contribuie și contribuie la căutarea unor soluții pentru lumea întreagă și noi trebuie să avem o poziție unică cu idei foarte clare. Am contribuit foarte mult la începutul acestui proces de summituri globale de la Washington și vrem să contribuim și la Londra și de aceea sper că cele două Consilii Europene, cel informal de pe 1 martie și cel din 19 martie, precedate de întâlnirea G20 cu instituțiile europene de sâmbătă, de duminica viitoare de la Berlin, ne va arăta care sunt contribuțiile noastre clare la soluționarea problemelor globale. Și aici aș dori să arăt și poziție foarte clară a Cehiei, a președinției cehe. Una dintre pozițiile noastre este că trebuie să evităm prote- protecționismul, să ne protejăm cetățenii împotriva riscului protecționismului și trebuie să contribuim la menținerea economiei globale deschisă cu libera mișcare a forței de muncă, a cetățenilor, a serviciilor și a capitalului. Și este adevărat, aceste libertăți, care sunt esențiale, trebuie să fie însoțite de regulamentele adecvate. Dar combinația între libertăți și regulament cred că nu era prezentă atunci când s-au construit dezechilibrele actuale. Acum, de fapt, trebuie să dăm răspunsul pentru a găsi Uh, soluție la această criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Almunia, pentru acest raport. Eu vă propun acum, din moment ce domnul Trișe nu este încă aici, să cer celor doi raportori din partea Parlamentului European să-și prezinte raportul. După aceea vom cere domnului Trișe să ia cuvântul și după cele două rapoarte ale Parlamentului vom avea doi membri ai Parlamentelor Naționale și apoi unul din partea Parlamentului European ca să avem o discuție echilibrată. Și vom începe acum cu Klaus Heinelene, după care domnul Sobotka uh, va deveni președintele și îl va uh, primi pe domnul Trișe. Klaus Heiner Lenne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, macht das vielleicht der Einfalt halber so, das geht ja mit diesem Mikrofon. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am să mă ridic în așa fel încât să mă vedeți. Văd că merge și microfonul sunt norocos. Doamnelor și domnilor, aceste întâlniri interparlamentare au devenit uh, un obicei. Din 2005 încoace, Parlamentul European a constituit un grup de discuții care se ocupă de organizarea summitelor de primăvară. Și uh, știm care va fi rezoluția Parlamentului European cu privire la summitul din primăvară. Noi ne dorim să marcăm participarea Parlamentului European la înfăptuirea strategiei de la Lisabona. Mă bucur de faptul că astăzi mulți parlamentari din parlamentele naționale se află prezenți în sală și sunt sigur că ne vor uh, ajuta să pregătim această rezoluție referitoare la summitul din primăvară. Subiectul pe ordinea zilei este Bineînțeles, criza economică și oratorii precedenți au subliniat acest lucru, deci nu veți fi surprinși dacă, contrar procedurii utilizate până acum de către Parlament, nu ne vom limita la anumite subiecte specifice, cum ar fi, spre exemplu, politica energetică, ci vom aborda o tematică generală, și anume cum să ieșim din această criză. Și în momentul în care astăzi vorbim despre un nou acord pentru redresarea economică europeană, acest New Deal, e bine, acest lucru demonstrează care este amploarea și profunzimea acestei crize. Criză comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în secolul trecut, în anii 20-30, și ceea ce s-a numit în cărțile de istorie ca fiind Marea Depresiune. La momentul respectiv, președintele Statelor Unite, președintele Roosevelt, lansase această idee a unui New Deal, un nou acord. Și era un mod de a acționa foarte pragmatic, fără niciun fel de ideologie, care avea drept scop doar ieșirea din situația de criză, ceea ce, bineînțeles, era o obligație. Cred că pot să spun astăzi că situația este asemănătoare cu situația de atunci – și cu siguranță că avem încă o dată nevoie de acest New Deal. Însă asta nu înseamnă că trebuie să revenim la perioada de dinainte a pieței interne la nivel european. Nu ne dorim niciun fel de protecționism, nu ne dorim nicio îndatorare excesivă a statelor membre, dorim ca pactul de stabilitate să fie în continuare respectat, cu, bineînțeles, acele marje de flexibilitate care sunt prevăzute și ne dorim răspunsuri adecvate și pragmatice. Cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că la nivel european Trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Nivelurile naționale sunt cele care au cea mai mare responsabilitate în materie financiară și ele sunt cele care trebuie să financeze aceste pachete de redresare economică. Însă nu trebuie să cădem în capcana protecționismului sau în capcana unei îndatorări excesive a statelor membre. Nivelul european de asemenea, este cel care trebuie să intervină în calitate de legislator pentru parlamentele naționale și în calitate de colegiuitor pentru Parlamentul European. Este indispensabil ca legislația să reprezinte o formă de contribuție pentru ieșirea din criză, mai ales pentru a evita pe viitor ca acest gen de criză să nu se repete. Dacă îmi permiteți încă o observație, cred că pot să spun că Europa se descurcă relativ bine în această situație de criză comparativ cu celelalte economii, uh, celelalte țări uh, ale lumii. Bineînțeles, nu ne descurcăm foarte bine, dar nu este o situație atât de catastrofală ca în alte regiuni ale lumii și asta datorită strategiei de la Lisabona, Lisabona și datorită pactului de stabilitate. Și cred că am găsit un răspuns adecvat care să țină seama de șansele și de riscurile pe care le prezintă globalizarea. Și asta aș fi vrut eu să subliniem în rezoluția referitoare la pregătirea summitului din primăvară. Noi ne-am adus contribuția în calitate de Parlament European în trecut și cred că um, această politică pe care tocmai am evocat-o este încă de actualitate. Este indispensabil să subliniem rolul pe care îl joacă moneda euro. Din fericire avem moneda euro, fără de care am fi în o situație mult mai rea. Datorită monedei euro, economiile noastre au fost relativ stabile în această perioadă de vremuri grele. Uh, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă încă mai fi avut uh, monedele naționale. Nu știu dacă în statele membre ale Uniunii Europene, indiferent care ar fi mărimea lor, uh, um, n-ar fi existat în plus de criza financiară bancară și o criză monetară cu toate riscurile pe care o astfel de criză le-ar fi putut provoca. Cred că aceste lucruri sunt subliniate în rezoluția noastră și prin din toate rezultatele bune pe care le-am obținut până în prezent, moneda euro este rezultatul cel mai uh, fericit, datorită căruia ne aflăm într-o situație mai bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Lene. Acum, dragi colegi, domnul Trichet, președintele Băncii Centrale Europene, tot nu a ajuns, deci îi voi da cuvântul doamnei Edith Herzog, parlamentar european. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi din Parlamentele Naționale, în calitate de co-raportor al Parlamentului European din partea grupului socialist, aș dori să subliniez aspectul uman și provocarea umană a acestei crize. Parlamentul European, ales direct de către cetățeni, este organismul european care îi reprezintă și care uh, tratează la summit cu Consiliul European. Astăzi ni se dă ocazia să arătăm că Europa își ajută cetățenii prin acțiuni foarte concrete. Europa trebuie să facă diferența. Avem un obiectiv comun de a ajuta pe cetățeni prin ocuparea forței de muncă și prin investiții. Europa trebuie să evite protecționismul însoțit de naționalism. Pentru a proteja cetățenii și a opri criza, și ținând cont de obiectivul pe termen mediu și lung al Europei de a dezvolta o societate a cunoașterii, trebuie să oferim cetățenilor securitate. De aceea, criza actuală trebuie să fie tratată prin stimuli uh, încrucișați, fiscali și economici în toate domeniile strategiei de la Lisabona. Uh, cetățeni, infrastructură, energie și inovație. Trebuie să avem grijă ca instrumentele folosite de Uniunea Europeană pentru a pune în aplicare această strategie sunt aliniate cu politicile uh, legate. Fondurile europene și bugetul european trebuie să fie folosite pentru a se accelera eforturile de creare de locuri de muncă, de creștere economică și pentru a se evita sau a se minimaliza uh, impactul crizei. Este esențial în acest context să evităm conflictele dintre planurile naționale de relansare economică și a evita subminarea stabilității economice a pieței unice și, de asemenea, de a întări rolul Europei ca ă, actor global. Dezechilibrele macroeconomice și criza actuală nu sunt numai o criză economică, ci o criză sistemică provocată de ă, dezechilibrele economice și sociale care au dus la această bulă a creditelor. Criza financiară ne arată efectele sale negative asupra economiei reale, mai ales, reale, mai ales asupra uh, ocupării. Efectele sale merg foarte departe și, dragi colegi, mă simt acum ca în 1989. Am impresia că situația se schimbă de la o zi la alta și noi rămânem în urmă prin soluțiile pe care le propunem. Singura cale de a ieși din această criză este alături de cetățeni, prin cetățeni și cu cetățenii. Pentru cetățeni, Europa trebuie să urmărească un obiectiv fundamental global de a promova locurile, crearea de locuri de muncă și creșterea. Ar trebui să se țină cont de componentele planului de redresare european în acest sens. Pentru cetățeni, Comisia și statele membre trebuie să se asigure că Fondul Social European va fi uh, direcționat către uh, educare, către formare și creșterea activităților uh, sociale pentru a se contracara efectele crizei. Nu trebuie să uităm că trebuie să punem accentul pe stimulii proveniți de pe piața muncii. Sigur că ocuparea trebuie să fie uh, realizată de către angajatori și mai ales de către IMM-uri. După cum a spus Darwin acum 200 de ani, conform uh, teoriei selecției naturale, nu specia cea mai puternică va supraviețui, ci cea mai inteligentă, specia care dă cel mai inteligent răspuns la provocare. Cred că trebuie să alegem un răspuns european la criză, o cel mai inteligent mod de a ieși din criză. Și nu uitați, dragi colegi, că un sistem nu poate fi inteligent. Numai oamenii pot fi mai inteligenți decât în trecut. Trebuie să alegem un, sistem de a, un mod de a controla sistemul bancar. Trebuie să acționăm oferind mai mare marjă de manevră, mai multă flexibilitate și în același timp mai multă siguranță pentru cetățeni. Trebuie să optăm pentru inovație, pentru a face economiile mai productive și, de asemenea, trebuie să implicăm pe cetățeni prin sistemele noastre conectate. De asemenea, avem nevoie de o piață mai uh, unificată în sectorul energiei pentru a uh, deveni un lider în acest uh, moment de criză economică. Trebuie să sporim investițiile în educație pentru a spori productivitatea și crearea de locuri de muncă. De asemenea, trebuie să ne atingem obiectivul de 3% din PIB. Trebuie să stimulăm educația și formarea continuă la toate nivelurile de politică, pentru că astfel se va spori productivitatea, oferindu-se competențele necesare pentru ca cetățenii să intre pe piața muncii și să rămână competitivi Dragi colegi, socialiștii europeni doresc să pună accentul pe cetățean, pentru că numai cu oamenii, prin oameni și pentru oameni putem face Europa un loc mai bun de trai și de muncă. Aceasta este viziunea socialistă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă deputat. Vreau să urez bun venit președintelui Băncii Centrale Europene, domnul Jean-Claude Trichet. Și înainte de a-i da cuvântul, doresc să vă aduc la cunoștință că dacă doriți să vă înscrieți la dezbatere, trebuie să completați un formular. Întotdeauna ordinea va fi următoarea. Doi vorbitori din Parlamentele Naționale, unul din Parlamentul European, fiecare având dreptul la trei minute. Și acum dau cuvântul președintele BCE, domnul Jean-Claude Trichet. Monsieur le Président du Parlement européen. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Senatului Republicii Cehe, domnule președinte al Camerei Deputaților Republicii Cehe, doamnelor și domnilor deputați europeni, doamnelor și domnilor parlamentari naționali. Mă bucur să fac parte din această reuniune interparlamentară la Bruxelles. Suntem la mijlocul lunii februarie, dar este cea de-a treia întâlnire cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale Acest lucru arată încă o dată cât de intens este dialogul între BCE și Parlamentul European. Astăzi, schimbul nostru are loc într-o epocă de criză economică, o criză specială. Economia mondială este în recesiune. Această recesiune a lovit și Uniunea Europeană. Parlamentele, Parlamentul European, băncile centrale, Banca Centrală au reacționat repede și cu hotărâre și acum doresc să vă atrag atenția asupra unui lucru care mi se pare de o deosebită importanță. Și anume, Cu toată hotărârea noastră, nu trebuie totuși să pierdem din vedere deciziile și orientările noastre pe termen mediu. Sarcina noastră imediată în calitate de responsabil politici este să rezolvăm criza în strânsă colaborare cu sectorul privat. Trebuie să vedem care sunt politicile macroeconomice, precum și arhitectura financiară, financiară internațională și trebuie să ne asigurăm că deciziile noastre de astăzi nu pun temelia unor dezordini viitoare și putem să facem acest lucru și iată, aceasta este și propunerea mea astăzi, este să facem politicile în, acest, în, a, în așa fel încât să nu ne întoarcem la un statu quo, din potrivă, să orientăm politicile noastre către o stabilitate pe termen mediu. Vreau să explic ce înseamnă acest lucru. Economia globală și, într-o mare măsură, încă este dezechilibrată în mai multe domenii. În sistem financiar, în configurare macroeconomică, precum și în guvernanță. În guvernanța arhitecturii financiare. Criza actuală ne oferă posibilitatea să reechilibrăm toate aceste, to- parametri și trebuie să reechilibrăm toate aceste trei domenii ale economiei globale. Acestea sunt niște provocări pe care trebuie să le abordăm oricât de dificile ar fi. Să plecăm de la rădăcina crizei. Rădăcina a fost subestimarea masivă a riscului din sectoarele financiare din toate economiile financiare, economiile mari. S-au creat produse financiare netransparente care au dus la o deteriorare a standardelor de împrumuturi. Au existat explozii de ale acțiunilor, ceea ce a dus ca firmele precum și gospodăriile uh, să uh, ajungă într-o criză. Acestea s-au bazat pe o ipoteză greșită și anume că prețul acțiunilor va crește în mod nedeterminat. În 2007, participanții pe piață au început să-și dea seama că aceste presupuneri erau nerealiste și prețurile acțiunilor au scăzut, instituțiile financiare au avut un leverage prea mare iar gospodăriile s-au îndatorat peste măsură. Al doilea factor pe care trebuie să-l recunoaștem este că politicile economice au jucat un rol important în criză. Politicile macroeconomice în anumite economii nu au fost îndeajuns țintite pe stabilitate pe termen mediu și pe durabilitate. Aceasta ar fi ajutat să, să se preîntâmpine dezechilibrele macroeconomice. Și acest lucru a fost datorat uh, încrederii că într-o economie globalizată ar fi optim ca unele țări să împrumute de la restul lumii și să sau să acumuleze creanțe uh, față de alte țări la nesfârșit. Acest lucru a fost încurajat de încrederea sporită în creșterea globală nedefinită, dar și aceasta a fost o greșeală. Și iată, din nou, creditele nu s-au mai uh, îndreptat către uh, firme sau către gospodării. Un al treilea factor. Există și un dezechilibru în guvernanța globală. La situația actuală trebuie să fim cât se poate de conștienți de neajunsurile arhitecturii financiare globale. Nu aici, nu, problema nu a fost analiza pentru că riscurile au fost identificate în procesul cooperării internaționale. FMI a coordonat consultări în 2007 și 2008 pentru a se aborda aceste dezechilibre globale. G7 și G20 au arătat îngrijorări față de dezechilibrele constatate. S-au dezvoltat politici economice, dar nu au fost bine puse în aplicare în timpul acestei perioade există și a existat și pericolul unei corectări prea rapide și prea abrupte și acest pericol a fost subestimat. Trebuie să spun că putem să vedem că băncile centrale la Basel în 2006 au indicat deja nevoia unei corectări generale. Banca Mondială a fost cea mai lucidă în uh, estimarea situației. Așadar, trebuie să corectăm toți acești parametri. Pentru sistemul financiar trebuie să avem un re, o reglementare mai stringentă. Această reglementare trebuie să împiedice revenirea exceselor care s-au constatat pe, piețelor, pe piețele financiare. Și trebuie să se impună și o politică orientată spre stabilitate. Forumul Stabilității Financiare a identificat deja liniile cele mari pentru reformă, există zone de politică în care trebuie să se efectueze o schimbare. În primul rând, stimulente și reguli pentru a preveni ca mediul financiar să se uh, să se axeze doar pe termen scurt. În al doilea rând, sprijinirea instituțiilor, instrumentelor și piețelor, reglementarea acestora. Și în al treilea rând, eliminarea, acolo unde este posibil, a elementelor care amplifică tendința de uh, creștere a riscurilor. Asta înseamnă să combatem tendințele de prociclicitate. Am mai vorbit despre aceste chestiuni și în alte ocazii. Acestea sunt reflectate și în comunicatul Uh, G7. Nu voi mai spune mai multe asupra acestor lucruri, dar ce doresc eu să subliniez astăzi este politicile macroeconomice. Este imperativ pe termen scurt ca situația să fie stabilizată, dar nu trebuie să pierdem din vedere menținerea unei orientări pe termen mediu. Trebuie să stabilim condițiile economice atât pe plan intern cât și global. Dacă ne uităm la vizorul imediat, măsurile monetare și fiscale au fost și sunt implementate rapid și pe scară largă. Și BCE a fost una dintre primele autorități care au reacționat prin monitorizarea pieței financiare atunci când au apărut primele semne ale furtunii financiare în vara 2007. În ceea ce privește politicile monetare, principiul nostru cel mai important a fost și continuă să este asigurarea stabilității prețurilor în zona europeană și menținerea uh, inflației în jurul cifrele 2%. Aceasta este contribuția pe care o putem face pentru a păstra stabilitatea globală a zonei euro. La nivel global este important ca politicile să nu ducă economiile la dezechilibrele trecute și la statu quo dinainte. Din moment ce acesta a fost, de fapt, punctul de plecare al problemelor, este important ca decidenții să nu se uh, axeze doar pe soluții pe termen scurt, din potrivă să abordeze și să adopte o perspectivă pe termen lung cu obiectivul uh, asigurării unei redresări durabile. Aceste politici includ două elemente principale și anume uh, strategii de credit în momentul în care strategiile macro au efecte și, în al doilea rând, nu trebuie să stimulăm doar creșterea internă pe termen scurt, ci și să vedem care sunt ajustările pe termen lung. Aceste elemente sunt uh, valide cât se poate de valide pe termen pe, la nivel global și și la nivel european. Trebuie să avem o marcă europeană. O astfel de criză trebuie să ne arate că există o marcă europeană, trebuie să fim mândri de ea. În ceea ce privește arhitectura globală financiară, organizațiile internaționale trebuie să joace un rol în a convinge țările să adopte politici de stabilitate și pentru a asigura măsurile de corectare acolo unde este nevoie. Instituțiile internaționale trebuie să se adapteze și ele. Comunitatea băncilor centrale a adoptat o cooperare internațională foarte mare, ceea ce arată încă o dată globalizarea sistemului financiar. Trebuie să abordăm stabilitatea financiară și la nivel macro. Aceasta înseamnă că trebuie să avem și o mai bună, o, o, și mai bună înțelegere a legăturii între supravegherea financiară și domeniul macroeconomic. Colaborarea între FMI și grupurile informale, precum Forumul de Stabilitate, ar fi foarte utilă. FMI ar trebui să-și îmbunătățească supravegherea financiară mai ales în ceea ce privește țări foarte importante. De multă vreme ne-am con- concentrat pe supravegherea țărilor în dezvoltare sau țărilor emergente și țările dezvoltate s-au considerat a fi imune la sfaturile internaționale. Ei bine, criza ne arată că industri- țările industrializate au și ele nevoie de supraveghere, de o supraveghere foarte riguroasă toate instituțiile internaționale și forumurile internaționale trebuie să-și consolideze supravegherea în ceea ce privește ajustarea politicilor. Aceasta este o agendă lungă și dificilă. Nu pretindem avea toate răspunsurile, dar Europa poate să joace un rol hotărător. Trebuie să continuăm pe calea politicilor către stabilitate în Europa și putem să stimulăm cooperarea internațională pentru ca aceste politici să fie urmărite și la nivel global și să prevenim o întoarcere la statul quo ante. criza actuală este obligați, o obligație pentru a corecta dezechilibrele de pe piața financiară, precum și de, la nivelul politicilor macroeconomice. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte. Lansăm acum dezbaterile după modalitatea despre care ați fost deja informați. Mai întâi are, domnul, are cuvântul domnul Serau din partea Parlamentului portughez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, fi dorit să mulțumesc tuturor celor care au intervenit până în prezent. Toate aceste prezentări s-au centralizat pe temerile noastre comune și toate aceste prezentări au legătură cu criza pe care o traversăm și care are dimensiuni multiple. Dimensiuni pe care trebuie să știm să le gestionăm pentru a găsi o un răspuns. E vorba de o criză financiară, economică, socială, dar și politică. și s-ar putea să fie anumite ieșiri din impas oarecum imprevizibile, pentru că există riscuri foarte clare de conflicte sociale, conflicte poate și politice, iar pentru ca măsurile pe care Uniunea Europeană le va adopta să poată fi adoptate tocmai pentru a rezolva problemele, trebuie să avem o politică foarte și revizuită. E nevoie de o nouă viziune politică față de logica valabilă până în prezent și anume că mondializarea nu trebuie să lase deoparte, uh, poate lăsa deoparte uh, dimensiunea locală. Trebuie să ne bazăm pe solidaritate la toate nivelurile, atât atunci uh, când acționăm la nivel local, cât și la nivel globalizat. Uniunea Europeană are nevoie de un leadership foarte puternic la toate nivelurile, tocmai pentru a evita orice formă de conflict social, dar, de asemenea, și pentru a putea reglementa în mod eficient lucrurile. Există anumite probleme probleme care se referă la uh, sectorul economic, financiar și e vorba aici de o dimensiune mai degrabă internațională. Acum aș dori să-l întreb pe domnul Munia, însă mi se pare că a plecat din sală. Poate că altcineva de la președinție mi-ar putea răspunde. Aș dori să adresez întrebarea următoare, uh, referitoare la tratatul de la Lisabona. Având în vedere toate aceste probleme uh, care au uh, apărut în urma crizei, se pare că tratatul de Lisabona s-a eclipsat oarecum, nu se mai vorbește despre el. Ori Știm foarte clar care este importanța pe care o are acest tratat de la Lisabona, tocmai pentru ca Europa să se poată afirma ca un actor politic important la nivel internațional. De aceea, tratatul de la Lisabona, fără nicio îndoială, reprezintă un instrument foarte important pentru a aduce o parte din răspunsul la problemele cu care ne confruntăm astăzi. Și întrebarea mea, care se adresează experților, este următoarea care va fi soarta acestui tratat de la Lisabona și cum anume acesta va putea uh, ajuta la găsirea unei soluții la problemele pe care le-am evocat aici cu toții. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Bănuiesc că cineva va lua ulterior cuvântul pentru a vă răspunde la această întrebare precisă și acum din partea Senatului Polonez, domnul Vidprot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc președintelui Parlamentului European pentru încă o întâlnire interparlamentară referitoare la un subiect atât de important. Trebuie să vă spun că mie îmi place sloganul președinției cehe și anume o Europa fără bariere, pentru că în această situație de criză prin care trecem acum, după cum uh, au spus președinții celor două camere ale Parlamentului Republicii Cehe, e vorba de o perioadă în care auzim glasuri naționaliste, în care auzim de închiderea piețelor muncii, auzim de perioade de tranziție prelungite pentru anumiți lucrători din anumite state. Se vorbește despre externalizarea producției și toate aceste subiecte îi îngrijorează pe mulți. În Polonia noi spunem că acum este cel mai important și cel mai necesar să fim deschiși și să cooperăm, nu să închidem uh, ușile între noi și ceilalți. Numai prin cooperare poate reuși Uniunea Europeană. E clar că comunitatea are un număr de obiective și de politici comune. Acestea trebuie să fie urmate de Uniune în întregime, toate celelalte de către statele membre. În Polonia, noi ne întrebăm cât de adecvate sunt instrumentele de depășire a crizei, pericolul fiind ca leacul să fie mai dăunător decât boala. Dacă o vom uh, lua pe calea intervenționismului și a protecționismului, va fi foarte rău pentru uh, competitivitatea noastră. Și nu dorim să se întâmple așa ceva în anumite state membre se subvenționează vechi ramuri ale industriei, ceea ce va dăuna altor state membre. Ce rost are să subvenționezi industrii vechi dacă nu investești în noile tehnologii și în educație? Nu poate fi ignorată chestiunea repercusiunilor asupra altor state. Credem că este necesară revizuirea pactului de creștere și stabilitate. Pentru că trebuie să regăsim un oarecare echilibru. Cele spuse de domnul comisar Almunia m-au liniștit și anume declarațiile sale despre asumarea responsabilităților. În zilele noastre, ori de câte ori deschizi televizorul, fie că te uiți la televizor la Bruxelles sau în Polonia sau în altă parte, nu vezi decât reclame pentru credite ușor de obținut și a venit vremea să tragem învățămintele trecutului în Europa și în lume. Vă mulțumesc! Děkuji a slovo... Mulțumesc. Vreau să dau cuvântul domnului Gunnar Hökmark din Parlamentul European. President, um... Domnule președinte, de multe ori se spune că acum e momentul să acționăm. Dar eu nu sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să spunem altfel, să spunem trebuie să facem acțiunile bune, pentru că acțiunile noastre trebuie să fie compatibile cu temeliile și regulile care unesc economiile și națiunile noastre. Și este important ca acest lucru să se aplice atunci când vorbim despre piețele financiare sau când vorbim despre ajutorul de stat, precum și legislația concurenței. Pentru că dacă denaturăm piețele într-o țară și le subminăm într-o altă țară, acest lucru se întâmplă și am văzut acest lucru pe piețele financiare. În orice domeniu al economiei europene, dacă nu ne conformăm cu regulile, întotdeauna facem lucruri negative pentru alții. Este un paradox și un lucru ironic. Atunci când credem că tragem foloasele în propriile economii, de fapt, noi subminăm celelalte economii de care cu toții depindem. Deoarece, să spun foarte pe șleau, dacă denaturăm concurența, dacă avem mai puțin comerț, e bine, asta nu înseamnă mai puțin import, ci mai, și mai puțin export. Și în economiile moderne acest lucru este un element cât se poate de esențial. Suntem într-o situație în care avem nevoie unii de alții și cred că acesta este un mesaj foarte puternic care trebuie să fie emis de această întâlnire interparlamentară. Dacă este faptul că nu acceptăm măsuri protecționiste pentru că ne fac rău tuturor. Măsurile protecționiste dintr-o țară fac rău în celelalte 26 de țări și în cele din urmă Vom face și noi parte din una dintre cele 26 care au fost afectate, dar nu doar atât, domnule președinte. Politicile protecționiste duc întotdeauna la naționalism și subminează integrarea pe care, la care am ajuns în Europa. Așadar, să fim foarte, să dăm un mesaj foarte clar. Nu vedem cum am putea înainta în pe calea unor politici care utilizează ajutorul de stat ca și uh, regulă de concurență. Să spunem lucrurile foarte clar, Europa nu are nevoie de protecționism. Să menținem aceleași reguli și acum este momentul pentru acțiuni bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Papuțis din Parlamentul grec. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că criza financiară și economică mondială are anumite cauze, cauze pe care domnul Trișel le-a evocat și de asemenea și domnul Almunia le-a evocat, cauze care sunt legate la, de anumite um, idei ale ideologiei um, dominante. Și nu vom reuși să rezolvăm această problemă dacă nu ne vom ataca uh, la, dacă nu vom ataca rolul la rădăcină. Am putea ca, um, să ne regăsim într-o situație în care acest, această criză se va repeta pe viitor. De aceea avem nevoie de o soluție nouă, prin metode noi. De aceea trebuie să ne concentrăm mai întâi asupra unei noi arhitecturi a sistemului financiar, dar, în ceea ce privește uh, în particular Uniunea Europeană, trebuie de asemenea să căutăm și o nouă arhitectură a finanțelor publice europene, a bugetului european, pentru că în momentul în care ne dorim să luptăm uh, împotriva crizei, e nevoie de o politică anticiclică. Ce fel de politică anticiclică Uniunea Europeană poate pune în aplicare dacă nu pune sub semnul întrebării uh, structurile bugetului uh, european. Uh, de aceea eu sunt de părere că avem nevoie de noi priorități, de noi alegeri, uh, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale și apoi de noi alegeri în ceea ce privește modelul de dezvoltare pe care ne-l dorim. Și în final, uh, modul în care sunt aplicate regulile concurenței și regulile care se aplică piețelor publice. Insist asupra acestui punct. Sunt convins că nu vom putea să ne mobilizăm pe prioritățile actuale, cum ar fi, spre exemplu, dezvoltarea durabilă, dacă alegerile pe care le facem la nivelul Uniunii Europene nu sunt alegeri adecvate, care să vizeze noile tehnologii de care are nevoie dezvoltarea durabilă. Dacă nu luăm măsuri la nivel bugetar care să poată permită, să permită um, resurselor umane din acest sector să investească. De aceea sunt convins că politicile macroeconomice trebuie să se concentreze pe stabilitatea pe termen mijlociu, pe o dezvoltare durabilă, dar cred că în același timp va trebui să facem și niște alegeri politice indispensabile în ceea ce privește obiectivele pe care ne dorim să le atingem. Din punctul meu de vedere, avem nevoie de obiective care să suscite încrederea cetățenilor europeni, care să creeze locuri de muncă, care să aibă un caracter social, dar care în același timp să aducă pieței dispozitivele de reglementare și de control ne, care sunt necesare experiența ne-a, de- ne demonstrat că piața nu este singura cea care trebuie să se ocupe de bunăstarea cetățenilor europene. Avem nevoie și de dispozitive de reglementare și de control ale acestei piețe. De asemenea, avem nevoie și de dispozitive de reglementare în sectorul bancar, în așa fel încât acesta să-și poată îndeplini misiunea, să contribuie la creștere și la ocupare. De aceea aș dori ca domnul Trișe să ne spună dacă Banca Centrală Europeană ar putea integra în strategia sa această chestiune a dezvoltării durabile, a ocupării și a creșterii economice ca fiind obiective uh, prioritare ale politicii sale. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Galazewski din uh, Senatul polonez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, am să spun că criza economică și financiară mondială aduce noi provocări comunității europene. Este o nouă primejde, dar și o nouă șansă, o nouă deschidere. Noi, politicienii, trebuie să ne asigurăm că suntem mai puternici și nu mai slabi după această criză. Trebuie să ne asigurăm mai presus de toate ca noile propuneri ce derivă din răspunsul la criză nu, nu, nu dăunează pieței interne și nu dăunează realizărilor noastre de până acum. Ar fi păcat să dăunăm intereselor comunității indiferent de definiția pe care o dăm acestei noțiuni. Mi s-a părut că toți cei care au intervenit au uh, avut cam aceeași linie de gândire uh, cu toate acestea, anumiți șefi de stat din Uniunea Europeană procedează altfel. Și nu vorbim despre protecționism ca perspectivă teoretică. Protecționismul este real, există. Președintele unuia dintre cele mai mari state din Europa, care era văzut ca un mare om de stat european, vorbea despre întărirea industriilor naționale cu condiția ca acestea să-și închidă filialele din străinătate. Îmi pare foarte rău, dar uh, aici uh, se pare că președintele acesta joacă la, în liga alegătorilor locali și nu la nivel european. Avem nevoie de oameni politici europeni cu noi idealuri europene. Orice propuneri de a ieși din criză trebuie să aibă o dimensiune europeană fără dimensiune europeană, se va ajunge ca cetățenii să declare că nu au nevoie de Uniunea Europeană și este vital să nu se întâmple așa în uh, perioada preelectorală. Cei care participă la alegerile europene din iunie trebuie să spună cetățenilor ce au de gând să facă în Uniunea Europeană, ce vor face personal pentru a garanta păstrarea acestei comunități și a realizărilor sale de până aici. Ei trebuie să spună cum anume vor face să progreseze Uniunea Europeană și nu doar cum vor scoate din criză un sătuc sau o comună. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau uh, Acum cuvântul unui deputat din Parlamentul European, domnul Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații rapide, deci incomplete, cum a spus și colegul meu. Acum suntem în fața unei crize sistemice globale. Este un fenomen cunoscut de uh, Uh, lumea informatică. Vulnerabilitatea oricărui sistem crește cu creșterea numărului de interconexiuni și orice problemă se repercutează prin întregul sistem și este lucrul pe care îl trăim astăzi în lumea finanței globalizate. Ce să facem? Ei bine, cred că în primul rând trebuie să facem diferența între problemele adevărate și problemele neadevărate. O problemă neadevărată este discuția cu privire la viitoarea sciziune a zonei euro și domnul comisar Almunia a, a pus lucrurile la punct. Riscul de sciziune este zero. Moneda euro în timpul acestei crize a fost un scut nu doar pentru zona euro, ci și pentru întreaga Europa. În schimb, văd o problemă reală și anume o problemă adevărată, așa nume tensiunea crescândă în piața internă ca urmare a devalorizării crescânde a anumitor monezi față de euro. Mă refer la livra britanică, care a fost devalorizată cu mai bine de 20%. Prioritatea numărul 1 este să luptăm cu tentația uh, fiecare pentru sine. Deci să luptăm împotriva oricărei forme de protecționism. Trebuie să consolidăm coordonarea politicilor macroeconomice europene și trebuie să arătăm care sunt lucrurile pozitive ale Europei. Până acum, BCE a avut o politică monetară bună, a redus rata dobânzii, dar multe bănci nu pot să facă ca clienții și economiile lor să Uh, profite de pe urma acestei reduceri. Și am văzut într-o publicație că două treimi din bănci sunt uh, mai exigente față de cererile de credit din partea întreprinderilor. Dar ceea ce mai rău, cererile de credit din partea întreprinderilor au scăzut cu două treimi. Așadar, cum să facem ca mașina să se repună pe picioare? Planurile naționale sunt binevenite, mai ales dacă ele pot fi finanțate fără să se facă împrumuturi. Dar există un instrument care cred eu că avem tot interesul să-l reactivăm. Și mă refer la Banca Europeană de Investiții. Tocmai s-a făcut o creștere a capitalului BEI prin injectarea unor rezerve dar cred că dacă statele membre ar pune puțin din banii pe care îi consacrează planurilor de uh, redresare națională pentru creșterea capitalului BEI, acest lucru ar putea să înmulțească eforturile dirijate către întreprinderi și cred că ar fi o formă de redresare pe care președintele Trișe ar accepta-o ca fiind un lucru care nu este doar o întoarcere la statu quo ante. Iată, dragi colegi, câteva observații rapine, rapide și incomplete. Mă bucur că avem această discuție, deoarece cred că această criză a arătat că obiectivele de la Lisabona sunt obiective bune și statele care au mers mai departe pentru a atinge aceste obiective de la Lisabona sunt pentru moment acele țări care au cea mai bună poziție pentru a înfrunta această criză globală. Mulțumesc că mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și au respectat timpul acordat. Pentru acum am prevăzut alocuțiunea Ministrului Finanțelor Republicii Cehe, domnul Kalușek. Domnule ministru, aveți cuvântul pane předsedo. Zdravím oba dva předsedy. Oba... Aș dori să-i salut pe cei doi președinți ale camerelor din țara mea, Senat și Parlament. Salut și pe președintele Parlamentului European, domnul Pöttering, îl salut și pe domnul Trișe, sunt foarte încântat să-l văd aici. Este o mare onoare pentru mine să pot lua cuvântul astăzi aici. Um, voi cere scuze pentru faptul că voi lua cuvântul în fața dumneavoastră după care va trebui să plec, pentru că um, trebuie să particip la o ședință consacrată bugetului la Comisia Europeană, de aceea v-aș ruga să mă scuzați. Cu toate acestea, aș dori să îmi aduc și eu o piatră la edificiul dezbaterilor noastre. Dezbateri legate de situația economică dificilă. Consiliul ECOFIN, după cum bine știți, examinează aceste probleme și le analizăm îndeaproape, le discutăm, încercăm să vedem care sunt subiectele arzătoare și odată ce au apărut turbulențele pe piața financiară, era clar că uh, previziunile economice pentru 2009 uh, vor fi mult mai proaste decât uh, se credea. Și după cum s-a spus deja, ar trebui să modificăm în mod fundamental prioritățile noastre pe termen lung, precum și programul nostru de negociere, în așa fel încât să ne putem consacra în întregime acestui subiect. Și una dintre misiunile principale ale uh, ECOFIN în momentul de față este punerea în aplicare a planului de redresare economică. Uh, în acest sens, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru proiectul său de reacție comună față de problemele economiei reale care se manifestă în ziua de astăzi, pentru că economiile țărilor noastre sunt extrem de interconectate și, datorită pieței unice interne, putem vedea că există niște vase care principiul vaselor comunicante. Există un flux și reflux. E deci nevoie de o acțiune care să fie coordonată. Această acțiune coordonată este indispensabilă. În sânul ECOFIN, noi evaluăm în mod constant aceste obiective și chiar dacă deocamdată este prematur să vedem care vor fi în mod concret impactele măsurilor noastre asupra economiilor reale, putem afirma deja că statele membre își dau seama de profunzimea crizei actuale și adoptă la timp măsurile adecvate pentru a-și susține economiile. Aceste măsuri respectă principiile și obiectivele pe care ne le-am fixat, uh, și anume să fie temporare, să intervină în mod rapid. Este o ambiție a președinției să fie respectate în momentul în care se iau astfel de măsuri și principiile unei concurențe economice uh, loiale și a unei transparențe de pline. Așa cum v-a spus bănuiesc și domnul comisar Almunia, reacția fiscală globală față de situația actuală este una importantă astfel, între 3 și 4% din produsul național brut al Uniunii Europene va fi consacrat acestor măsuri și asta include și factorii de stabilizare automatici uh, care joacă un rol foarte important uh, în Uniunea Europeană. Însă vă rog să vă dați seama că va trece ceva vreme până când aceste măsuri uh, vor avea un impact concret în economiile reale, pentru că um, există o formă de inerție și între momentul în care se iau măsurile și momentul în care se văd rezultatele concrete, o perioadă de timp va trece. Uh, astăzi ne confruntăm doar cu vești, proaste, pentru că vedem statisticile uh, defavorabile în ceea ce privește rezultatele economice. Eh, cel puțin cele de anul trecut. Însă, trebuie să ne dăm seama de un lucru. De fiecare dată când încercăm să facem față crizei prin măsuri concrete ce sunt adoptate, acestea de altfel au început să fie adoptate în toamna anului trecut prin anumite stimulente fiscale, de fiecare dată ne confruntăm cu o anumită formă de întârziere în punerea lor uh, în practică pentru a vedea rezultatele concrete. Bineînțeles, guvernele statelor membre pot atenua impactul crizei, dar nu pot uh, rezolva în totalitate această criză și nu pot asigura o creștere uh, economică durabilă. Nu trebuie să-i credem pe cei care promit tot felul de lucruri, uh, oamenii politici care afirmă că sunt capabili să asigure o creștere economică durabilă. După cum știți, piețele evoluează sub formă, în formă, într-o formă ciclică. Dar sunt convins că dacă vom avea o politică coordonată, vom reuși cu siguranță să atenuăm impactul unei astfel de crize, impact asupra populației. Vorba de o criză fără precedent și asta încercăm să facem în ciuda faptului că în domeniul acesta al piețelor financiare au fost luate măsuri care, bineînțeles, au împiedicat uh, colapsul total al acestui sistem financiar. Uh, putem spune că uh, acest sector financiar nu funcționează în mod normal, mai ales în ceea ce privește uh, sistemele de împrumuturi, de credite, care sunt indispensabile pentru o redresare economică și toate stimulentele fiscale nu își vor uh, face efectul pe deplin dacă nu vom uh, regăsi oarecare încredere în această piață financiară. Uh, în toamna anului trecut a fost lansat un pachet de redresare și de atunci încoace am încercat să rezolvăm această problemă a activelor toxice. Um, acest lucru este foarte important pentru a avea o concurență loială și ne dorim o unificare la acest nivel. E vorba de un instrument indispensabil pentru a asigura o competitivitate corectă în sânul Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să ne consacrăm și unui alt aspect, alte aspecte importante și nu trebuie să ne fie teamă să le uh, menționăm aici. Anumite state membre nu își mai pot permite alte tipuri de stimulente fiscale. Au ajuns la limita acestora. Ca și mine, fiecare ministru de uh, finanțe din Consiliul Ecofin trebuie să încerce să rezolve la el acasă întrebarea următoare. Pe ce bază va reuși să financeze aceste măsuri și cine anume va suporta cheltuielile? În momentul de față avem prime pentru riscuri care, uh, care sporesc și e clar că riscurile nu sunt neglijabile. Trebuie să fim conștienți și de faptul că finanțele publice vor trebui pe viitor să revină la limite durabile, acceptabile. O scădere a uh, activității economice este evidentă, dar pe viitor ne vom confrunta și cu o îmbătrânire a populației, care, bineînțeles, va reprezenta o sarcină, o povară imensă pentru uh, finanțele publice. Și tocmai asta discutăm în sânul ECOFIN. Reacționăm față de criză, însă nu trebuie să lăsăm deoparte dezbaterile necesare cu privire la durabilitate. Durabilitatea finanțelor publice este un element important și e nevoie de o schimbare profundă Uh, pentru că trebuie să ținem seama și de acest factor și anume îmbătrânirea populației. Nu uitați, sistemul de îngrijiri de sănătate și sistemul de asigurare a pensiilor, iată două aspecte deosebit de importante și sloganul Uniunii Europene, președinției cehe a Uniunii Europene este Uniunea Europeană fără bariere. Trebuie să lăsăm deoparte orice formă de protecționism. Apreciez îndeosebi faptul că în sânul ECOFIN, dar și în uh, sânul G20, 7, acest lucru este uh, de rigoare. Și sunt convins că acest lucru va fi uh, abordat și cu ocazia summitului european. Și sunt convins că un nu decisiv va fi exprimat împotriva oricărei forme de protecționism. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer acum la un proiect care mm, este foarte important și care ar trebui să fie preluat în fiecare dezbatere. E relativ la măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a reacționa în fața acestei crize economice. Această criză cu care ne confruntăm prezintă, bineînțeles, riscuri risc de scădere considerabilă a, a produsului național brut la nivel european, de creșterea șomajului, dar și un risc inclus în propriile noastre decizii. Este de datoria noastră să procedăm în așa fel încât aceste riscuri să nu devină o realitate. Unde situez eu aceste riscuri? În orice formă de protecționism. Protecționismul este un frate al intervenționismului și în momentul în care vedem intervenționism din partea statelor membre, inevitabil apare și protecționismul. De aceea intervențiile noastre trebuie să fie utilizate în mod corect la nivel național. Mi se pare logic să facem așa și, bineînțeles, oamenii politici ar putea fi atrași către această tentație a protecționismului, dar nu este drumul ce trebuie să-l urmăm, pentru că chiar și cu prețul popularității noastre în sondaje, nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de protecționism. Trebuie să-l refuzăm în mod clar și răspicat. Trebuie să putem explica că e o cale care nu va face decât să înrăutățească situația de criză. Și consumul la nivel național nu trebuie să se sprijine, să fie în detrimentul vecinilor europeni, uh, state membre din Uniunea Europeană. Uh, astăzi, mai mult decât niciodată, trebuie să coordonăm intervențiile noastre, să le armonizăm. Trebuie să refuzăm protecționismul, pentru că dacă vom crea bariere din nou între statele membre, riscul ce va urma va fi și mai mare decât uh, ne putem imagina și iar criza se, va fi și mai profundă decât cea pe care o traversăm astăzi. Un alt risc pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere, și anume acela al luării unor decizii precipitate, pripite. Uh, bineînțeles, există lacune în ceea ce privește uh, reglementarea și supravegherea uh, piețelor financiare. Iată o provocare imensă, și anume o schimbare a situației la acest nivel. E vorba de o provocare globală și aceasta trebuie să fie o temă cheie a uh, întrunirilor și discuțiilor din cadrul G20. Problemele din trecut au obligat oamenii politici să ia uneori decizii pripite în materie de reglementare și asta a avut drept consecință o înrăutățire a situației. Trebuie să evităm această capcană și trebuie să intervenim mai bine pe viitor, în, ca în urma unor dezbateri aprofundate. Uh, trebuie să vedem care va fi studiul de impact al măsurilor pe care ne dorim uh, să le luăm. Trebuie să vedem cum anume va reacționa arhitectura financiară mondială, pentru că dacă noi luăm măsuri revoluționare rapide, ne-am putea confrunta cu incertitudini pe viitor, în așa fel încât să avem mai multe uh, daune decât uh, avantaje. Al treilea risc pe care aș dori să-l subliniez aici este următorul. Costurile, cheltuielile pe viitor. Nici unul din statele noastre membre nu are suficiente lichidități pentru a face fața unei astfel de probleme. Nu avem decât banii pe care îi putem împrumuta. Dar aici e vorba de banii copiilor noștri și a nepoților noștri. Și noi nu le putem cere acum uh, Uh, acordul pentru a împrumuta acești bani. E clar că ne confruntăm cu riscurile crizei economice, dar pe de altă parte trebuie să ne mai dăm seama și de un alt lucru, și anume că vom spori riscurile și cheltuiele și costurile pe care le vom repercuta prin îndatorire excesivă, le vom repercuta pe generațiile următoare și vom transfera aceste riscuri uh, generațiilor viitoare aceste costuri, aceste cheltuieli nu trebuie să devină insuportabile și imposibil de gestionat. Nu trebuie ca generațiile ce vor urma să ne blesteme pe noi. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Eh, doamnelor ministru finanțelor. și domnilor, mulțumesc domnului ministru al finanțelor al Republicii Cehe, domnul Miroslav Kaloșek, pentru eh, cuvântarea domniei sale. Iar acum eh, l-a solicitat domnului Trișe să răspundă întrebărilor care s-au, i s-au adresat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată, mi s-a pus o serie, uh, mi s-a pus o serie de întrebări și, uh, pe scurt, uh, referindu-mă la problema protecționismului, sunt de acord cu cele spuse aici. Cred că a fost un punct de vedere unanim la nivel global, precum și la, la nivel european, desigur, protecționismul ar fi foarte periculos și am văzut că economia globală s-a angajat pe calea protecționismului. În trecut a fost o experiență traumatizantă și trebuie să facem tot ce putem pentru a um, evita protecționismul financiar, mercantilismul financiar, dacă pot să spun așa. Am uh, cooperat îndeaproape cu Comisia mai ales pentru a ne asigura că un nivel legal pentru toți jucătorii funcționează așa cum trebuie în Europa atunci când e vorba de recapitalizarea băncilor, garanții și noile posibile opțiuni care ni se deschid. În al doilea rând, pactul de stabilitate și creștere, cred că este esențial să aplicăm regulile care au fost modificate acum câțiva ani pentru a putea rezista, pentru a ne putea descurca în situații de genul uh, cele în care ne aflăm acum și ar fi foarte grav dacă nu am respectat prevederile pactului și dacă am ignorat regulile pactului sunt sprijinite uh, de considerente financiare uh, foarte serioase, și, uh, precum și de considerente economice. Încrederea, care este esențială și pentru uh, firme și pentru gospodării se bazează pe faptul că poziția fiscală pe termen mediu și lung ar fi, ar fi considerată durabilă. Și a, uh, sunt foarte de acord cu ce s-a spus, uh, cu cele spuse de președinte mai înainte, în legătură cu faptul că ar trebui să dispunem de politici corespunzătoare pentru a proteja interesele uh, urmașilor noștri. În ce privește al treilea punct la care s-a făcut referire, uh, politica anticiclică pe care ar trebui să o includem în setul nostru de politici. Sunt total de acord, credem că este un lucru esențial la nivel global și, desigur, și la nivelul uh, componentelor majore ale economiei globale, să avem o atitudine cât mai anticiclic posibilă. Nu ne putem permite să ne aflăm uh, de două ori în uh, aceeași situație în care uh, economia globală este afectată de uh, creșteri și descreșteri majore Cred că o politică bună începe totdeauna uh, în propria casă, spun asta pentru pactul de stabilitate și de creștere și aș menționa faptul că o monitorizare corespunzătoare din punct de vedere al competitivității și a costurilor în Europa și în zona UE în general este esențială și aș vă solicita tuturor să examinați foarte atent politicile uh, ce privesc competitivitatea din diversele state membre. Acum aș dori să răspund remarcei ce s-a făcut în legătură cu băncile și asupra faptului că băncile, și domnul Grăbălsc a spus că băncile nu transmit neapărat toate scăderile dobânzilor, ratelor pe care le-am realizat noi la Banca Centrală Europeană și cred că aici lucrurile trebuie examinate îndeaproape. Trebuie de asemenea luat în considerare faptul că în același timp nu putem să reproșăm băncilor că și-au asumat riscuri uh, inconsiderate și să le reproșăm în același timp că nu și asumă în mod fortuit riscuri. Trebuie găsită calea de mijloc, dar am uh, luat notă de remarcile domnilor voastre și de întrebările domnilor voastre. Și în încheiere aș spune că principalul mesaj uh, al meu este că trebuie să rezistăm pe termen scurt, uh, pentru că situația pe termen scurt este foarte gravă și în același timp să ne gândim și la perspectiva pe termen lung. E un lucru foarte important nu doar pentru că, bine, este uh, clar că așa trebuie să, se, uh, să stea lucrurile, trebuie să ne gândim la urmașii noștri, la copii, la nepoți, dar și pentru că e unicul mod în care putem fi eficienți în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm astăzi. Faptul că putem fi credibili pe termen mediu și lung în toate politicile noastre este un element cheie al uh, clădirii încrederii astăzi. Și astăzi încrederea e cea mai prețioasă, cel mai prețios element, dar și cel care ne lipsește cel mai mult. Deci, am hotărât că în orice caz trebuie să avem politici durabile, să nu ne întoarcem la status quo ante la nivel global, cât și la nivelul statelor individuale, ci să ne gândim totdeauna la stabilitatea pe termen lung, uh, durabilitatea pe termen lung, care este o, uh, un element cheie al rezolvării problemelor cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Trișetovi. A nyní Da, mulțumesc, domnule Trișe. Iar acum, domnul președinte Pöttering va răspunde întrebărilor privitoare la um, tratatul de la Lisabona și apoi a doua rundă de întrebări. Mulțumesc. Deci, în legătură cu tratatul de la Lisabona, și aș vorbi în calitate de președinte al uh, Parlamentului European, uh, dar și în uh, numele meu personal. Tratatul a fost ratificat de marea majoritate a statelor membre. Președintele polonez nu a semnat încă, cele două camere ale Parlamentului polonez au ratificat, deci este important ca președintele Poloniei să semneze și ne mai lipsește și semnătura uh, președintele Republicii Federale Germania. În Germania este în curs o procedură în fața Curții Constituționale uh, și eu sper că această procedură va fi dusă la bun sfârșit și președintele va semna textul. Sper că și în Polonia și în Germania lucrurile se vor desfășura așa cum, sper, așa cum ar trebui. Apoi, cele două camere ale Parlamentului Ceh mai trebuie să voteze. Președintele Uh, Parlamentului și al Camerei Deputaților vor putea să vă spună mai multe. Eu pot doar să vă împărtășesc uh, dorința noastră, pentru că noi încurajăm președinția cehă să facă tot ce stă în putință pentru ca tratatul de la Lisabona să se fie votat cu cât mai largă majoritate în Cehia. Apoi mai există, desigur, uh, referendumul din Irlanda și sperăm că după ce va avea loc acesta, pentru că știm Uh, Irlandei i s-au făcut multe concesii și sperăm că uh, referendumul irlandez să aibă un rezultat pozitiv. Țin să insist că un eșec al tratatului de la Lisabona din punct de vedere politic, psihologic, economic, ar, ar afecta foarte mult Uniunea Europeană. Și la ora actuală, ținând cont de provocările cu care ne confruntăm, cred că nu este absolut deloc momentul potrivit uh, ca uh, poziția Uniunii Europene să fie slăbită, ci din potrivă. Și cel care se va face vinovat de uh, a fi făcut să eșueze tratatul de la Lisabona va trebui să-și asume și răspunderea de a fi întrerupt procesul de extindere a Uniunii Europene, care s-a transformat doar într-o zonă de liber schimb, în loc de a fi o zonă a transparenței cu o politică comună. Cred că trebuie tot să facem uh, încă și mai multe pentru că tratatul de Lisabona să fie ratificat. Uh, mulțumesc. Și acum uh, domnul Reinhardt din partea Parlamentului German are cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori să încep prin a adresa un compliment domnului președinte subiectul folos, uh, ales, un, un New Deal pentru relansarea economică europeană, este cel mai bun subiect pe care l-ați fi putut alege pentru reuniunea noastră, deci de la început vă adresez felicitările mele. Și toate cele auzite până acum mă fac să spun că, iată, lumea a devenit o, un sat, un sat global, suntem confruntați uh, cu niște provocări în ce privește piețele financiare, de, de reguli de supraveghere, de norme contabile. Uh, avem nevoie deci de un demers comun și de asemenea trebuie să spunem toți împreună nu protecționismului. Și Acestea fiind spuse, aș dori să vă prezint în numele țării mele, Germania, două idei. Pentru a consolida competitivitatea, am adoptat un pachet de măsuri pentru a redresa economia, lucru indispensabil, absolut adevărat, dar important este că aceste măsuri trebuie să intre în vigoare cât mai rapid posibil. În cursul ultimului trimestru, iată, uh, creșterea economică a scăzut de, la, de cu 3-4%. În domeniul energiei, Avem datoria să realizăm proiecte care vor trebui concretizate până în 2010. Da, se utilizează doar un miliard pentru programele uh, legate de infrastructura europeană, care la încep, bani care la început erau prevăzuți pentru alte măsuri țin să insist asupra faptului că disciplina bugetară e înscrisă în perspectivele financiare ale Uniunii Europene și dacă nu putem utiliza credite uh, comunitare care au fost deja alocate pentru alte sarcini, nu vom putea să ne atingem scopurile. Trebuie să acționăm rapid, cu un obiectiv precis și să acționăm uh, imediat. În ce privește contractele de achiziții publice, uh, Um, s-au uh, scurtat termenele de publicare, ceea ce este un lucru foarte bun, dar în ce privește diversele șantiere, contracte de construcții, limita e fixată la 5 milioane, ceea ce uh, pune multe dificultăți birocratice pentru diversele comunități locale și cred că ar trebui prevăzut un termen de 2 ani pentru ca obligația de publicitate să Uh, și sumele să crească la 10 milioane de euro și este indispensabil această măsură dacă dorim ca uh, să acționăm cu mai multă flexibilitate și să nu afectăm uh, activitățile din acest domeniu. Și pentru că Uh, am aici niște documente la dispoziție. Vreau să revin asupra problemei legislației și a diminuării poverii birocratice. Obiectivul trebuie să fie o diminuare de 25%. Nu, e, nu trebuie să avem o inflație legislativă cu o mulțime de texte care să se anuleze unele pe celelalte. E indispensabil să facem o evaluare precisă a tuturor textelor adoptate până acum și ar trebui să avem la scara Uniunii Europene o instanță care, de asemenea, să permită o reducere a cheltuielilor legate de birocrație, pentru că toate aceste norme, diverse legislații, uh, au, de asemenea, o, un cost birocratic mult prea greu de suportat la scara europeană. Avem nevoie de un fel de organ de control tehnic al legislației europene în landul Baden-Württemberg am început deja să punem în practică aceste măsuri de evaluare și cred că e indispensabil ca acest exemplu să fie urmat și de alte regiuni europene. Cred că astăzi suntem obligați să ne ocupăm de această sarcină care este, fără îndoială, cea mai importantă din epoca noastră. Mulțumesc uh, și acum dau cuvântul doamnei Peterson din partea Parlamentului Leton. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința față de Parlamentul European și față de Parlamentul Ceh pentru această ocazie de a face schimb de experiență. Într-adevăr, criza a antrenat pierderi, dar uh, sperăm că în această situație de criză, nu vom renunța și la dezvoltarea durabilă și la valorile noastre comune. De aceea, în primul rând, aș vrea să, da, să mulțumesc statelor membre pentru solidaritate, pentru că au susținut propunerea mm, Comisiei de a acorda sprijin pe termen mediu și lung Letoniei, pentru că știm că Letonia se confruntă uh, cu o criză foarte gravă. Acum, uh, pe scurt, uh, care au fost măsurile luate de Letonia? Poate că uh, povestea noastră va da speranță celor care se vor confrunta cu problemele as asemănătoare. Sprijinul financiar european a fost foarte important pentru stabilizarea uh, economiei letone și uh, pentru a sprijini creșterea, pentru că în decembrie Parlamentul a votat un program special în acest sens și a adoptat un buget uh, foarte strict pentru 2009 criza economică în Letonia a dus la o, sc- o scădere de 10 până 5% și am avut, uh, ne-am confruntat cu alegerea să uh, să devalorizăm moneda națională, uh, de asemenea ar trebui să creștem TVA-ul de la 18% la 20%, ceea ce a cauzat multe proteste în rândul populației, dar guvernul a hotărât să facă în mod simultan să adopte măsuri de redresare și să asigure stabilizarea macroeconomică, ceea ce nu este deloc ușor, deoarece încă trebuie să ne uh, urmărim obiectivele în domeniul științei, trebuie să fim proactivi, să susținem activitățile um, economice și firmele și trebuie să sprijinim, um, să susținem sistemul educațional, desigur. Aceste sarcini dificile nu pot fi înfăptuite fără dialog și de aceea uh, când ne ocupăm de reorganizarea instituțională și când dorim să reducem uh, povara administrativă, toate acestea se fac în dialog cu partenerii noștri sociali. Aș dori să spun că atunci când căutăm soluții într-un moment de criză, nu trebuie să uităm instrumentele existente pe care le avem la dispoziție. Sperăm ca atunci când instrumentele financiare ale uh, Fondului European de Investiții vor, deveni, vor fi devenit operaționale, vom putea să uh, redresăm și situația IMM-urilor și dacă vom fi avut succes, poate vom, fi, vom reuși apoi să uh, oprim și uh, uh, scăderea economică. Um, trebuie de asemenea să implementăm mai rapid uh, proiectelor care au primit bani de la, din partea fondurilor structurale. În general, am planificat să alocăm 2,4% din PIB pentru măsurile de redresare economică, dar nu știm dacă prin această măsură vom rezolva toate problemele din uh, Letonia, dar dori să subliniez că în aceste circunstanțe, în împrejurări foarte grele, e important să avem o cooperare foarte bună între guvern și parlament. De asemenea, avem nevoie de reacții foarte rapide și flexibile de la Parlamentul Național și capacitatea de a lua măsuri rapide și chiar și nepopulare. Cred că astăzi nimeni din Uniunea Europeană Europeană uh, nu invidiază situația politicienilor din Letonia. Ne înțelegem uh, poziția și posibilitățile, dar știm că totdeauna există șocuri politice în timpul uh, asemenea crize. Știm că nu, este, nu suntem singuri în această situație și de aceea urez succes nouă tuturor în căutarea de soluții pentru ieșirea din criză. Mulțumesc! Děkuji a nyní vystoupí pan... Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Maten din partea Parlamentului European. Dank u wel, eh, dank u wel voorzitter. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Președintele nostru a evocat deja tratatul de la Lisabona. Eu aș dori să subliniez importanța acestui tratat. În viața noastră, Lisabona are și un alt rol. Șefii de stat și de guverne au hotărât la Lisabona că până peste 10 ani economia europeană va fi cea mai competitivă și dinamică economie din lume bazată pe cunoștințe. Acest lucru s-a întâmplat acum 9 ani, deci obiectivul va trebui să fie atins încă de anul viitor. Am traversat anumite etape cu această strategie de la Lisabona, fiecare este mulțumit cu privire la deciziile uh, Uh, stat, uh, șefilor de guvern care doresc să insufle un dinamism economiei europene, dar constatăm că an după an, în cele din urmă, guvernele nu au făcut uh, nimic pentru a concretiza angajamentele care tocmai de ei au fost luate. Am vorbit despre strategia de la Lisabona, am vorbit foarte mult despre această strategie, însă ea a rămas litera moartă și astăzi uh, Lisabona rămâne doar un oraș care simbolizează cuvinte, cuvinte, cuvinte, dar până la urmă foarte puține acțiuni. În ceea ce privește acordul de la Lisabona, punerea în aplicare este dificilă. Am constatat reacții, s-a citat protecționismul, am auzit de mai multe ori astăzi, s-au citit intervențiile statelor în economie, Cred că trebuie să găsim o cale bună, dar uh, nu știu dacă putem să vorbim despre retragerea puterilor publice din crizele care au izbucnit în Europa în ultima vreme. Este o problemă cu care ne confruntăm astăzi și lunile și anii viitor vor fi marcate de urmările acestor probleme. E bine, să revin la strategia de la Lisabona. Aceasta mi se pare bună, pozitivă, pentru că uh, ea permite economiei europene să se alăture economiei americane și să fie în același rând cu țările asiatice. Ei bine, criza a schimbat lucrurile. Dacă vrem o creștere durabilă în Europa, avem nevoie de o economie dinamică, întemeiată pe cunoaștere. Uh, și este și un mod de a reacționa în fața crizei. Trebuie să punem accentul pe o criză marcată de aspectele legate de inovație, o economie care poate să absoarbă toate șocurile. Cred că trebuie să reflectăm într-un mod creativ, inteligent, pentru a încerca să îmbunătățim economia noastră, pentru a consolida față de celelalte și trebuie să uh, profităm de ocazie. Domnul Căpăl s-a spus-o, uh, aceste țări care au creat strategia la Bună sunt cele care sunt în stare să facă față crizei. Și este o remarcă cât se poate de pertinentă. Acum să ne gândim la viitor. Ce trebuie să facem? Trebuie oare să trecem la o economie caracterizată prin consum scăzut și poluare cu dioxid de carbon? Trebuie oare să luptăm împotriva schimbărilor climatice? Bine, eu cred că există un viitor pentru strategia de la Lisabona. Analizele care au fost făcute sunt pertinente și actuale, dar din păcate nu am progresat, dar trebuie să progresăm totuși, trebuie să mergem înainte, trebuie să încercăm să progresăm și trebuie ca statele membre să își exprime bunăvoința și Comisia trebuie să fie un exemplu în acest sens. Parlamentul a fost întotdeauna entuziast în ceea ce privește strategia de Lisabona și sper că întotdeauna vom fi la fel de entuziaști și vom putea să discutăm despre ea și în zilele următoare, dar e păcat să rămânem cu mâinile în sân și să nu facem nimic. Din punctul meu de vedere, aceasta nu este o soluție viabilă. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Aiva Lotis din partea Guvernului Elen. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Încă de la bun început doresc să îi felicit pe cei care au avut inițiativa acestei întâlniri. De asemenea, doresc să-i felicit și pe toți cei care au luat cuvântul și care au, uh, s-au referit la îmbătrânirea populației și la o rată scăzută a fertilității. Uh, țin să vă felicit. Uh, poate că ați citit Uh, documentul acesta, și anume studiul elaborat cu privire la evoluția demografică. Și cine s-a uitat la programul Comisiei pentru anul 2009, veți vedea, a văzut că nu există nicio menționare a acestei probleme demografice. Însă pot să vă spun că în Parlamentul Elen am uh, asumat o inițiativă și anume de a protesta pe lângă Comisia Europeană referitor la faptul că aceste două aspecte nu sunt citate, ori noi cunoaștem foarte clar care sunt problemele demografice ale Europei. Vorbim acum despre un nou acord, un New Deal. Dar nu uitați că există criteriile de la Maastricht, care pur și simplu sucrumă anumite state membre. Uh, domnul Lene a cerut oarecare uh, flexibilitate în aplicarea pactului de stabilitate, dar ce înseamnă această flexibilitate? În țara mea, care are procentul de PNB cel mai ridicat consacrat cheltuielilor de apărare, și anume 5% din PNB-ul uh, grec este consacrat cheltuielilor de apărare, pentru că trebuie să facem față unei agresivități uh, din partea turcilor, uh, mm, trebuie să facem față naționalismului turc. Ei bine, în țara noastră avem cel mai ridicat procent de cheltuieli militare pe cap de locuitor, dar în același timp trebuie să facem fața și unor previziuni economice extrem de dure, uh, tocmai datorită acestor criterii de stabilitate. Pe de altă parte, sumele imense consacrate de uh, la bugetul Uniunii Europene unor țări terțe. Iată, am în fața ochilor un document uh, care reia toate sumele ce sunt alocate unor cheltuieli în favoarea țărilor terțe. E vorba deci de bani plătiți de către contribuabilii europeni și aceștia pot verifica cifrele. E vorba de 13 miliarde de euro care au fost cheltuite încă din 1992 încoace în țări cum ar fi, spre exemplu, Turcia sau în fosta uh, Republica Iugoslavă a Macedoniei. S-a, ni s-a spus că trebuia să investim în surse de energie alternative, regenerabile. Ni s-a spus că trebuia să luptăm împotriva șomajului. E adevărat acest lucru. Atunci, în aceste condiții, oare nu ar trebui să evităm ca toate aceste finanțări care sunt acordate către exteriorul Uniunii Europene să rămână mai degrabă în interiorul Uniunii Europene? Uh, pentru că țările terțe care primesc, pe de altă parte, aceste finanțări nu ne aduc nicio contrapartidă. E vorba de banii contribuabililor europeani, europeni care finanțează până la o sumă de 13 miliarde de euro uh, finanțele uh, guvernului turcesc. Aș dori să mi se răspundă la această întrebare. Mulțumesc, spune domnul președinte și acum doamna Spadone din partea Parlamentului Italian. Grazie. Resta sedere perché... Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori în primul rând să mulțumesc Parlamentului European și președinției cehe care au organizat această întâlnire interparlamentară extrem de importantă. Stimați colegi, în calitate de reprezentant al Senatului Italian, doresc să mă alătur uh, dumneavoastră um, atunci când, uh, se, când vă referiți la efectele devastante a unei crize uh, care a fost cauzată de probleme structurale și financiare uh, cunoscute de mulți. Și aici, la Bruxelles, uh, îngrijorarea crește în legătură cu derivele de protecționism la care ne-a adus criza. Aș dori să spun și eu că actuala situație economică ne arată că regulile pietrelor financiare nu sunt adecvate. S-a spus asta aici și sunt fericită că am uh, ascultat uh, anumite intervenții și anumite asigurări pe care ni s-au adus. Capitalismul financiar are nevoie de nouă întâlnire de la Bretton Woods care să uh, ne aducă o nouă arhitectura capitalismului de a treia generație dacă dorim ca această criză să nu cauzeze implozia fragilului sistem mondial. Aș dori să, uh, mi-aș dori ca noile acorduri să aibă caracter democratic, să nu fie doar un pact între marile puteri, ci să se țină uh, în considerare și interesele societății civile, a firmelor și ale uh, persoanelor. Ar fi greșit o, gestio, o gestiune a piețelor prin care ne-am gândit să rezolvăm o criză globală, reunind liderii politici pentru ca din înălțimea pozițiilor, pozițiilor să uh, scrie noile reguli. Și atunci ar fi normal ca eu să mă plâng pentru că acum câtva timp, uh, guvernul italian s-a propu- a propus să adopte uh, programe promovate și gestionate direct de organele Uniunii și uh, nu a fost întâmpinat uh, favorabil această propunere. Ni s-a spus că nu era posibil din punct de vedere financiar, dar acum întreb, e posibil să nu putem găsi o soluție cu sprijinul tuturor statelor membre pentru o politică mai coordonată, pentru o politică europeană, pentru că eu sunt europenistă, pentru o macropolitică, uh, pentru ca să nu câștige teren o uh, situație în care um, să se exploateze resursele uh, statelor membre și de ce să nu pariem pe forța Uniunii în întregime și potențialul euro ca monedă de rezervă. Și într-un atare cadru, guvernul italian a adoptat o serie de măsuri în linie cu obiectivele strategice ale planului de redresare economică. Acum nu le voi enumera, deoarece nu am destul timp la dispoziție. Uh, și aș dori doar în încheiere să vă spun că Europa va ieși din criză doar dacă actualele furtuni financiare, pentru că criza nu este doar monetară, economică și nu doar a ocupării, ci și o criză socială, dacă nu criza va fi o ocazie de a se adopta un nou pact social, o nouă alianță între societate civilă, guverne, firme și familii care să repună în centru persoanele, relațiile interpersonale și venitul născut din munca oamenilor și din uh, oboseala de zi cu zi. Și îmi doresc ca guvernele în administrarea afacerilor uh, de zi cu zi să dea dovadă de seriozitate și flexibilitate și să se gândească la interesele generațiilor uh, viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum uh, dau cuvântul doamnei Harms din Parlamentul European. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also um Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cum să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni în gestiunea crizelor din partea autorităților europene? Ca să reușim acest lucru, ar trebui să spunem în primul rând că această criză nu a fost provocată de cauze străine, ci că noi, europenii, suntem responsabili de această criză o parte a strategiei de la Lisabona, o parte a politicii de dereglementare care a fost efectuată în ultimii ani, ne-a implicat în mod direct în dezagregarea actuală a piețelor financiare. Cred că o reflectare critică din partea Comisiei ar fi binevenită astăzi. Ori Comisia ar fi trebuit să reacționeze la semnalele de alarmă care au apărut încă din 2007 și care au crescut de atunci, dar Comisia nu și-a schimbat politica și nu a făcut niciun efort pentru a reglementa piețele financiare. Cred că ar fi prea ușor să, deschide, să descriem acum criza ca o criză a piețelor financiare. Mai mulți colegi au insistat asupra faptului că există trei crize. Criza socială, uh, datorată inegalităților crescânde din societățile noastre, inegalități din ce în ce mai profunde. Există o criză economică provocată de criza de pe piețele financiare și în cele din urmă există și o criză climatică. Vorbim despre aceasta de ani de zile și este datorită unui sistem prost economic bazat pe risipă și proastă gestiune. Acum vorbim despre sute de miliarde de euro și trebuie ca aceste miliarde să fie răspuns la toate cele trei crize. Nu avem nevoie de un New Deal, ci de un New Deal ecologic. A Green New Deal. Pentru că nu e de ajuns să rezolvăm una dintre crize, ci trebuie să le rezolvăm pe toate. Și nu este posibil să acționăm fiecare pentru sine, pentru că nimic nu este posibil la nivel național. Uniunea trebuie să acționeze în mod mult mai uh, accelerat. Trebuie ca împreună să vedem cum am putea să restabilim încrederea în diversele instrumente ale politicii europene. S-a vorbit mult despre strategia de la Lisabona, este un lucru indispensabil nu zic nu, dar astăzi nu vom putea ieși din această perioadă de îndoială și de critică la adresa UE decât dacă putem să facem bilanțul situației și să arătăm ce am putut să obținem grație strategiei de la Lisabona, pentru că uh, în Parlament spune deseori uh, strategia de la Lisabona este panaceul universal. Nu, trebuie să vedem ce ne-a adus această strategie și ce ne poate aduce pentru a lupta împotriva marei venite din Statele Unite. Trebuie să avem un bilanț mai cinstit de ce am făcut până acum. Vă mulțumesc pentru acest atenție. Domnul Larsen din partea Danemarcei. Mange tak, herr formand. Det er en vigtig og meget alvorlig krise, vi står i, øh, både... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne aflăm în miezul unei crize foarte importante, atât în Europa cât și în restul lumii. Nu trebuie totuși să intrăm în panică. Este foarte important ca în sânul Uniunii Europene să dăm dovadă de un spirit de decizie și să trecem de la vorbe la fapte. Nu trebuie să punem sub semnul întrebării stabilitatea europeană. Asta înseamnă că mm, avem nevoie de un răspuns la fața de criză care să țină seama de toate statele membre. Ori mi se pare că uneori anumite măsuri uh, nu fac decât să răspundă în mod parțial unor dificultăți pe termen scurt. Este important să menținem o serie întreagă de mecanisme. Avem nevoie de o economie de piață cu caracter social și trebuie să păstrăm acest model de economie de piață cu caracter social. Trebuie să evităm orice formă de panică. Există o serie întreagă de mecanisme ale economiei de piață care au demonstrat că până în prezent au funcționat bine în sânul Uniunii Europene și trebuie să menținem această linie de gândire și pe viitor. De asemenea, este important ca orice formă de protecționism să fie evitată. Nu putem în niciun caz să acceptăm protecționismul, pentru că și acest lucru ar duce la o serie întreagă de probleme foarte grave și ne-ar aduce într-o perioadă similară cu cea dinaintea celui de-al doilea război mondial. Uh, și sunt convins că nimeni nu-și dorește acest lucru. În consecință, este important să acționăm în mod adecvat, în cunoștință de cauză. În momentul în care trebuie să intervenim, să putem face acest lucru la momentul cel mai potrivit, cu mijloacele cele mai potrivite. Iar în acest sens, trebuie să vedem care sunt schimbările ce au intervenit în ultima vreme în lumea întreagă. În 2050, populația europeană nu va mai reprezenta decât 4% din ansamblul populației mondiale. Și iată aici o adevărată provocare cu care ne confruntăm. De aceea, inițiativele pe care le luăm astăzi trebuie să asigure stabilitate pe termen scurt, termen mijlociu și termen lung. Trebuie să avem un sistem mai bun în Europa în acest sens. E nevoie de o renoire, în sensul că eforturile pe care le facem astăzi în Europa trebuie să se concentreze pe cercetare, pe energiile uh, ecologice, care într-adevăr vor putea schimba condițiile noastre de viață. Este un lucru absolut important, având în vedere situația climatică pe care o cunoaște atât Europa cât și lumea întreagă. Și apoi trebuie să ne concentrăm pe o economie a cunoașterii. În Danemarca, dacă îmi permiteți, aș adăuga că de mai mulți ani de zile înregistrăm progrese în acest sens, tocmai prin uh, conceptul de flex Uh, flexicuritate, flexibilitate și securitate. Sper că restul Europei ne va urma exemplul și nu vom fi singurii care s-au lansat pe această uh, cale. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum ia cuvântul doamna Hackel din partea uh, Parlamentului Austriac. mulțumesc! Cred că s-au spus astăzi multe lucruri bune și cred că sunt multe de lucruri, lucruri de făcut în comun, pentru că nu avem de ales. Dar mă voi referi la un uh, aspect pe care, care până acum nu a fost menționat. Deci vreau să spun că Europa este o putere uh, de rang mondial și astfel, în această calitate, este răspunzătoare nu doar pentru sine, ci și pentru alte state. Deci cred că s-ar trebui, ar trebui să fie spus și uh, faptul că noi ar trebui să ajutăm statele, aflate, statele care sunt în imediata noastră vecinătate, pentru că e vorba de țări mai sărace, cum ar fi Croația, Ucraina și altele, țări care au uh, nu doar dorințe, ci și nevoie. De exemplu, am, am putea crea o piață de pe, care, de pe urma căreia să avem și noi de profitat după sfârșitul crizei. Apoi mi se pare că este Uh, un adevărat pericol dacă se încalcă criteriile de stabilitate. Există state care creează deficite bugetare enorme și mă aștept din partea Comisiei Europene să intervină rapid și foarte sever pentru că aceste deficite sunt utilizate câteodată pentru a veni în sprijinul propriilor industrii, deci la nivel național, dar au un efect de domino pentru că se repercutează asupra întregilor, asupra tuturor economiilor noastre. Și dacă se continuă pe această cale, am ajunge într-o situație în care nu s-ar mai putea plăti debitele și atunci trebuie să intervenim acum, în acest moment în care trebuie să se respecte bugetele asupra cărora s-a luat deja o hotărâre finală. Apoi trebuie să dăm dovadă și de, și de o atitudine vizionară totuși. Nu știu dacă se poate vorbi într-un adevărat sens al cuvântului de o societate a cunoașterii, utilizând doar criterii industriale pentru clădirea acestei societăți. În ziua de astăzi, cine uh, e proprietar al unui teren are venituri mai uh, mari de, decât uh, cei care dispun, uh, cei care lucrează în uh, domeniile inovatoare. Eu cred că ar trebui schimbat sistemul de investiții, ar trebui investit mai mult în, în uh, domeniul cercetării și criteriile de uh, criteriile trebuie schimbate în funcție de obiective, pentru că altfel cu acest sistem de finanțare de acum nu putem ajunge la o, la o societate a cunoașterii. Iar apoi uh, se vorbește mereu de eliminarea birocrației europene în favoarea IMM-urilor, a populației, e bine, atunci trebuie să acționăm încă și mai hotărât, pentru că în cadrul unei firme care are 10 angajați și care dorește să, să angajeze și alte persoane, cred că trebuie să, ne, uh, trebuie să le ajutăm în acest sens și să ajutăm astfel și ocuparea. Mulțumesc! Și acum uh, dau cuvântul, deci este vorba despre ultima intervenție, doamna, doamne Zimmer din Parlamentul European. Mulțumesc! Voi uh, prelua discuția de unde a lăsat-o colega mea, doamna Harms. Trebuie să înțelegem că nu ne putem mulțumi și să credem că criza a fost declanșată de factori externi, pentru că și Uniunea Europeană a contribuit la declanșarea acestei crize. Și mă refer mai ales la strategia de la Lisabona, care nu a contribuit la atenuarea efectelor crizei, <clears throat> din potrivă. Vorbim despre libertatea capitalurilor, este un subiect abordat adesea în Uniunea Europeană. Se vorbește despre acest lucru în tratate, că e vorba despre tratatul de la Nisa sau cel de la Lisabona, dar nu se prevede nimic în ceea ce privește reorientarea restricțiile în ceea ce privește mișcarea capitalurilor rămân tabu, iar fluxurile de capital sunt favorizate. Există măsuri care merg pe calea cea bună, însă pe undeva ajungem la o situație în care ne învârtim în cerc. Mai există și subiectul piețelor financiare, trebuie să schimbăm situația actuală, dar trebuie să modificăm și mandatul Băncii Centrale Europene. Trebuie ca Banca Centrală Europeană să poată să aibă o funcție de supraveghere uh, a instituțiilor de creditare și trebuie să existe o bună comunicare cu autoritățile naționale, iar în caz de criză, BCE trebuie să poată interveni, mai ales atunci când există problema insolvabilității anumitor bănci. Și în al treilea rând, nu trebuie să luăm doar măsuri care tind să stabilizeze situația băncilor și care aruncă colacul de salvare băncilor, ci trebuie să punem pe picioare investiții publice adaptate care să poată atenueze efectele crizei pe de-o parte și să poată țină seama și de viitorul și implicațiile legate de criză. Mai ales creând măsuri care nu vor aduce prejudicii viitorului. Uh, Domnul președinte, datorită faptului că timpul alocat dezbaterilor s-a scurs, aș dori să spun că cei care n-au putut să ia cuvântul în seara aceasta vor putea să ia cuvântul în prioritate mâine și acum dați-mi voie să dau cuvântul domnului Pottering. Mulțumesc. Cred că este foarte important să știți uh, în mod clar cine anume va putea lua cuvântul mâine și anume cei care nu au avut ocazia să ia cuvântul în această seară. Vor fi prioritari mâine dimineață. Câteva observații cu privire la grupul de lucru 1. O Europa competitivă, promovarea spiritului de uh, antreprenorial. Acest grup de lucru se va întruni aici, în sala de hemiciclu. Grupul de lucru numărul 2, Europa Socială, crea, crearea de locuri de muncă, lupta împotriva sărăciei, bine, acest grup de lucru numărul 2 se va întruni în sală care se află chiar în față. Ieșiți din hemiciclu și exact peste, după hol. Iar în ceea ce privește grupul al treilea, o Europa durabilă, dezvoltarea economică și uh, provocarea climatică, pentru a merge la această sală de ședință, coborâți două etaje, ajungeți la etajul 1 și se află aproape sub hemiciclu, dar la etajul 1. Și apoi, un lucru uh, poate un pic mai agreabil, deși sunt convins că și munca va este deosebit de agreabilă, e bine să știți că un cocktail a fost prevăzut în clădirea Altiero Spinelli, a cărui prescurtare este ASP, care se află de cealaltă parte a pasarelei. În momentul în care ieșiți din hemiciclu, vedeți o sculptură imensă și cred că președinția italiană, ultima președinție italiană oferise această sculptură Parlamentului European. Acolo va avea loc uh, uh, întâlnirea noastră, după care în aceeași clădire, în restaurantul deputaților, la ora 19.45, vom putea lua cină. Parlamentul European vă invită la această cină. Vă doresc în continuare dezbateri fructuoase. Ne vom regăsi împreună la cocktail și la cină și ne vom vedea mâine dimineața la 9.30.